Vous êtes bien bruyants, les collaborateurs, là. Colaboratorii cam fac zgomot. Proiectul de ordine de zi poate să fie adoptat dacă nu sunt obiecții din partea dumneavoastră. Communication de la președinte. Comunicările președintei, aveți noroc, nu am nimic să vă comunic. O să începem așadar cu voturile și vom face o votare de testare pentru ca să vedem dacă avem quorum și să vedem dacă avem numărul corect de persoane. S-a deschis votul. Elle n'a pas la, la, la carte, mais la SND est en surplus. Je ferme le vote! you de votul. Doamna Lukashenska, n-aveți cartea dumneavoastră de votare, veți vota cu mâna ridicată și avem un socialist în plus. Îmi pare foarte rău, e o persoană care trebuie să nu voteze. Puteți să alegeți printre colaboratorii dumneavoastră. Allez, c'est bon, on va pouvoir y aller. E bine, atunci și acum putem să continuăm. Începem cu propunerea de regulament care modifică regulamentul numărul 1008 2008 pe normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în comunitate. Este vorba de raportul doamnei Țapardel. Bună ziua, doamnă Țapardel! și o să votăm acum mandatul de negociere. S-a deschis votul. Vot electronic. S-a deschis votul. Doamna Lucașenska este pentru. Se închide votul. 35. V-ați primit cartela de votare. Foarte bine. 35 pentru, 1 împotrivă. Felicitări, doamnă Țapardel, mandatul de negociere s-a adoptat și o să putem să mergem la negocieri. Acum continuăm, că avem mult. Continuăm așadar cu raportul doamnei Cristin Revodalon pe Eurovinietă. Directiva, propunerea de directivă a Parlamentului cu privire la aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Și începem cu votul. Sunteți gata? Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 1 se adoptă. Amendamentul 206. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. 206 se respinge. Amendamentul 207. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 208. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 23 din partea Comisiei Envi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Haideți să-l uh, verificăm. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se respinge. Acum avem trei amendamente, 266, 363 și 198, care sunt uh, votate deodată. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Îl verificăm, dar eu zic că se adoptă. Se deschide votul. S-a închis. Și se adoptă. Două amendamente identice, 221 și 26 de la Envi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Două amendamente, nu, de fapt amendamentul 27 din partea Comisiei Envi. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 226. cine e pentru? Îmi cer scuze, am greșit. Amendamentul 226 este caduc pentru că tocmai am uh, adoptat amendamentul 27. Îmi cer scuze. Două amendamente identice acum. Amendamentul 227 și amendamentul 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, dar eu cred că e respins. Haideți să deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. La un vot, dar se adoptă. Amendamentul 262. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 265. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar voi verifica. Se deschide votul. Se închide. Se respinge. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 3 se adoptă. Vreți să-l verificăm? Haideți să verificăm. Compromisul 3 se verifică. Se închide votul. Nouăsprezece la nouăsprezece Respins. Bun, o luăm la rând atunci. Și votăm amendamentul 17 și 29 împreună acum. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Nu-i foarte clar, trebuie să verificăm cele două amendamente identice. Se deschide votul. Se închide votul la aceste două amendamente. 19 la 19 din nou se respinge. Și se resping. Cele două amendamente identice acum, amendamentul 268 împreună cu 271. cine e pentru? împotriva Abțineri? Nu e clar. Deschidem din nou votul la da, acestea două. Se închide votul. 19 la 19 din nou. Respins. Amendamentul 269. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Haideți să supunem la vot și acest amendament. Se închide. Respins. Amendamentul 270. Cine-i pentru? Domnule Vin Van de Camp, puteți să nu-l mai deranjați pe domnul Bart? Vă tot văd, v-am observat. 270. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 272. Pentru? Împotrivă? Se respins. Amendamentul 273. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 275. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să-l verificăm, vă rog. S-a deschis votul la compromisul 5. Se închide votul. Se respinge. Îmi cer scuze. Nu-mi funcționează cartela. Oricum, indiferent de votul dumneavoastră, sunt 20 împotrivă și 18 pentru și în plus dumneavoastră sunteți împotrivă. Deci se respinge compromisul 5. Deci va trebui să votăm fiecare amendament din compromisul acesta. Amendamentul 302 mai întâi. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 305. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Să supunem la vot. Amendamentul 305. Se verifică. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 304. Amendamentul 304 de fapt, 33 și 36 au, sunt toate caduce și trecem direct la amendamentul 306. Cine-i pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar. Deci trebuie să verificăm amendamentul 306. Să deschis votul. Se închide. Respins. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Deschidem votul la amendamentul 34. Se închide. Respins. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu-i foarte clar. Haideți că trebuie să-l votăm și pe acesta. Se verifică. S-a deschis votul. Se închide. Și se adoptă amendamentul 1. Amendamentul 303. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5A. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar, nu e clar deloc. Cum așa e foarte clar, domnule Van den Camp? Supunem la vot. Se deschide votul la amendamentul, de fapt, compromisul 5-a. Se închide votul. Se adoptă destul de clar, văd. Ori ați obosit și nu mai vreți să ridicați mâna. Deja, într-adevăr, după cum ziceți, domnule Vin Van de Camp, într-adevăr, deja am obosit. Se pare, deci se adoptă. Trecem mai departe. Compromisul 6. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7A. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 39. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Se supune la vot. Amendamentul 39. Se închide votul. Se adoptă. Acum să punem la vot în bloc amendamentul 19, 37, 72, 73, 74, 75, 76. Cine este pentru ele? Împotrivă? Abțineri? Nu este adoptat, spune doamna președinte. Vreți să verificăm? Bine, haideți să verificăm. Se deschide votul. Se închide. 20 la 20. Se respinge. Amendamentul 317. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar trebuie să verificăm, probabil, nu? Așa este. Știu că se respinge, dar îmi zice check. Dominic Riquet îmi zice check. Mie îmi place democrația, fac ce mi se cere. Deschidem votul. Amendamentul 317. Se închide votul. 20 la 20. Aproape că se putea spune dinainte. Se respinge. Continuăm. Compromisul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Cine a zis că nu-i clar? Domnule Calah, a zis că nu-i clar? Bine, atunci verificăm. Se deschide votul. Compromisul 8. S-a închis votul. 22 la 17 se adoptă. Continuăm cu amendamentul 342. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Supunem la vot. Se deschide votul la 342. Se închide? Se adoptă. Amendamentul 152. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu-i clar. Se deschide votul. Se deschide din nou la acest amendament și se închide. Se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 362. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Nu. 10A. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 407. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 413. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Supunem la vot 413. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 53. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar voi verifica. Vă rog. Amendamentul 53 se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 414. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 444. Cine-i pentru? 444. Doamna Ayala Sender. Suntem chiar după compromisul 12. E bine? Ați înțeles? Ați găsit. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 58. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine, supunem la vot. Se deschide votul. Amendamentul 58. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 52. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 468. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 466. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar voi verifica, vă rog. Amendamentul 466 se supune la vot, a deschis votul. Se închide. Respins. Trecem la anexe. Amendamentul 470. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum direct la amendamentul 480. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu-i clar. Se verifică 480. Spune la vot. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Vreți să-l verificăm și pe 63? Sigur. Se deschide votul. Se adoptă. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 77 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul... Domnule Vin Van de Camp, se supune la vot acest amendament. Se deschide votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. N-aveți încredere, domnule camp în mine, am impresia. Nu în public, totuși. Faceți mai discret ce faceți. Amendamentul 81. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Și cred că se respinge, dar o să verific. Amendamentul 82. Se verifică. Se închide votul. 20 la 20 se respinge. Amendamentul 2 din partea Envi. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. NV4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. NV5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Chiepur! Compromisul 15. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 2 și 3 în bloc. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul MV7. Nu, 10 se corectează vorbitoare. MV10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cele două amendamente ale doamnei Ayala Sender. 103 și 107. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 104. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pardon. Scuze, spune vorbitoarea. Là, on n'a pas bien vu le vote. Nu s-a văzut bine votul. 104. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul Envy. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 112. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 113. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Supunem la vot. 113. Se închide votul. S-a respins. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 116. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Supunem la vot. 116. Se închide votul. Se respinge cu 20 la 20. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a adoptat, dar verificăm. Supunem la vot așadar. Amendamentul 8. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 114. Cine e pentru? Nu, e caduc. Scuze, doamna Țapardel, nu mai supunem la vot amendamentul dumneavoastră. Compromisul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Vreți să verificăm? Numai dumneavoastră, domnule Vanda, cam cereți asta. Supunem la vot, așadar. Amendamentul 10. Se închide votul. Domnule Van de Kamp, să știți că s-a adoptat. Așadar, amendamentul 14 și 16 sunt caduce. 14, de fapt, e caduc. Și acum votăm amendamentul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 136. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. 137. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 138. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 139. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 140. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Compromisul 21. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 148. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred. Da, se adoptă. Amendamentul 163. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 164. E caduc? Nu. Amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă? Începem din nou. Fiți mai atenți. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 165. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 167. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 168. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 169. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 170. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 171. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 172. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 173. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Scuzați-mă, dacă aveți de povestit, mai încet puțin, că avem de votat. Mulțumesc. 173 din nou. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Amendamentul 173. Se închide votul. 20 la 20. Ce bine că sunteți aici, domnule ca să verificăm. Deci s-a respins. Amendamentul 174. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Compromisul 22. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 180. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 185. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Două amendamente identice, 186 și 187. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Amendamentul 188. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 189. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 23. Cine e pentru? 23. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 100. 95. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 196. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 197. Cine e pentru? Cine împotriva? Cine se abține? Se respinge. Și acum supunem la vot întregul raport și se deschide votul. Se închide votul. Pentru 35, împotrivă 2, 3 abțineri. Bravo, doamna Raudalon. Raportul dumneavoastră a fost adoptat. Doamna Raudalon are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> V-aș ruga să facem o întrerupere a ședinței de câteva minute. Trebuie să discut cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Deci, voi solicita raportorului și coraportorilor să părăsească sala. Pentru că au de discutat și în acest timp suspendăm ședința 5 minute. Allez, nous allons reprendre nos travaux. Reluăm uh, lucrările, spune doamna președinte. Domnule Van de Cam, deja v-am dat uh, gogoașa. Madame Revodalon. Doamna Revodalon, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. După un schimb cu diversi rapodori din umbră, Aș vrea să vă propun să supunem la vot mandatul pentru descrierea de discuții. Ca președinte accept solicitarea, de supun la vot tocmai mandatul pentru dialogul tripartit. Deci deschidem votul. Prin vot uh, electronic, doamnelor votelor, se deschide votul așa. Il nous faut au moins 25. Ne trebuie cel puțin 25. Votul s-a închis. Aveți 38 de voturi, deci mandatul s-a adoptat și vom intra în negocierile în dialog tripartit. Felicitări, domnul Revodalon, putem să o aplaudăm. Allez, nous continuons. Mergem mai departe. Vom vota raportul doamnei Clun. cu privire la impozitarea vehiculor grele pentru utilizarea anumitor infrastructuri în ce privește anumite dispoziții legate de impozitarea autovehicula. Doamna Clun, bună ziua! Sunteți bine? Sunteți pregătită? Continuăm. Alors, nous ne votons pas... Nu votăm amendamentul 10 pentru că e caduc. Avem amendamentul Comisiei Econ 2, un amendament oral. Există deputați care se opun acest amendament oral. Se pare că nu, deci supunem la vot acest amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Votăm în bloc amendamentul 4, 5, 32, 4, 6, 34, 5 de la Comisia Econ, 7, 36, 6, 8, 38, 7, 9, 41, 8, 43, spune vă. Nu, dumneavoastră, decideți dacă necesar. Prefer ca toate să corespundă numărului pentru toate listele de vot. Deci supun ansamblul amendamentului la vot. Cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Al doilea bloc, amendamentul 33, 35, 30, nu? Sunt caduce, <clears throat> pentru că am votat primul bloc și trecem imediat la amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 15. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 14. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendamentul 22 nu se supune la vot. Amendamentul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 24. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 30. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun la vot raportul final al doamnei Clun. Se deschide votul. Votăm uh, electronic. Se închide votul. 32 de voturi pentru, 4 împotriva, 2 abțineri. Felicitări, doamna Clon. Raportul dumneavoastră se adoptă. Trecem mai departe la raportul domnului Salini propunerea de directivă a Parlamentului European și Consiliului cu privire la interoperabilitatea sistemelor de plată la distanță și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata redevențelor rutiere în Uniune. Domnule Salini, sunteți pregătit? Votăm așadar compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Libe 11. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? Domnule Riche, Libe 11. Se deschide votul. Libe 11. Se supune la vot. Je ferme le vot. Se închide votul. 31 de voturi pentru. Mulțumesc, domnule Riche. Se adoptă. Amendamentul 71. Scuzați, spune vorbitoarea. Am mers prea departe. 68, 69 și 70. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se resping. Nu aveți azi încredere în Verificăm, deci, în bloc cele trei amendamente. Se deschide votul. Se închide votul. 27 împotriva, deci se resping. Continuăm. Amendamentul 71. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 72. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 73. Cine e pentru? La amendamentul 73. Cine e pentru? Nici la amendamentul dumneavoastră nu votați, domnule Van de Camp? Intervenții fără microfon în sală. <laughs> pardon. Alors, qui est contre? Cine împotriva amendamentului domnului Bandeca? Majoritatea. Bun, s-a respins. <laughs> Allez, on continue. Mai departe, 75. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Două amendamente identice. 76 și 77. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține, se adoptă. 78. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține, se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 82. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 100. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Liber 13. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 101. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. Amendamentul 5, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 4, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 105. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 108. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar verificăm. Supun la vot amendamentul 108. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 113. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 112 și 89. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 119. Cine e pentru? Împotriva? Sunteți obosiți, nu? O luăm de la început. Cine e pentru? Aha. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Nu. 37 e caduc. Trecem așadar la 120. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 121. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Domnule Richet, dumneavoastră ce faceți acum? La 121. N-ați văzut. Verificăm. Supunem la vot. 121. Se deschide votul. Vot. Se închide votul și se adoptă. Maintenant, nous passons directement à l'amendement 120. Trecem la 126. Cine e pentru? Împotriva? Aveți aerul cam rătăcit. O luăm de la început. 126. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 127. Împotrivă? Cine se abține? Și se respinge. Compromisul 4A. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? E adoptat. Et nous passons directement și trecem imediat la amendamentul 140. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Moment 141. Qui est pour? Amendamentul 141. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? 141 nu este clar, trebuie să-l supunem la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem direct la Libe 20. Acum, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm? Amendamentul Libe 21. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 143. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 144. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Live 22, verificăm. Se închide votul. Se respinge. 145. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. 146 trebuie votat. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. 147. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 148. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 149. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Libe 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am, libe 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 153. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. 20 la 20. Nu, 22 la 20, spune doamna președinte. Aveam dreptate, se adoptă. Continuăm cu compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Libe 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Haideți să supunem la vot. Se deschide votul la Libe 27. Se închide votul. Respins. Amendamentul 13 și 28. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem direct la Libe 29. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 165. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Două amendamente identice, 166 și 167. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 31. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentele acum. Libe 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm libe 1, vă rog. Se închide votul. 21 la 21. Deci, se respinge. Libe 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Libe 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Liber 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 8. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Libe 9. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 este caduc și trecem la 54 atunci. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 59. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la votul final pe întregul raport. S-a deschis votul. Le vot! S-a închis votul. 40 de voturi pentru, un vot împotrivă, și nimeni, uh, nicio abținere. Felicitări, domnule Salini! Și acum trebuie să mai votăm și mandatul de negociere. Trebuie să avem o majoritate de 25. Deci se deschide votul pentru mandatul de negociere. Se deschide votul acum. Se închide votul. și avem o majoritate mai mult decât absolută, avem chiar unanimitate pentru a merge la negocieri. Presiunea cred că se simte pe umerii dumneavoastră, domnule Zalini. 41 de persoane contează pe dumneavoastră pentru negocierile din trilog. Vă mulțumesc foarte mult, Dominic. Acum continuăm cu ultimul vot. E vorba de uh, votul doamnei, raportului doamnei Monteiro. Raportul doamnei Monteiro de Aghiar cu privire la utilizarea vehiculelor închiriate fără conducător auto pentru transportul rutier de mărfuri. Doamnă Montero, unde sunteți? Bună ziua! Mergi? sunteți bine? E bine. Atunci începem. Compromisul 1A. Cine-i pentru? Reîncepem. Compromisul 1A. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu-i foarte clar. Nu-i clar deloc. Se supune la vot. S-a deschis votul la 1A. Compromisul 1A. Se închide votul. și se adoptă. Trecem direct la compromisul 2A. Cine-i pentru? 2A. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem aceeași majoritate, cred. Dar vreți să verificați. Bine, verificăm. S-a deschis votul acum. S-a închis. Aceeași majoritate. 22 pentru compromisul 2A se adoptă. Ce se întâmplă cu domnul Van den Camp astăzi? Continuăm. Sunteți împrăștiat astăzi, domnule Van den Camp. E familia mea aici, mă simt bine. Da, dar nu e, nu e o sărbare de familie aici. Bine. Compromisul treia acum. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, deci Votăm la 3A. Verificăm, se închide votul acum. Compromisul 3A. Majoritar pentru, deci se adoptă. Trecem direct la amendamentul 74. Cine-i pentru? Cine-i pentru amendamentul 74? Vă rog frumos, e frumos să fim la sărbătoare, dar totuși trebuie să te și concentrezi puțin. Mulțumesc. 74, deci cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să-l verificăm, pentru că nu e clar. Amendamentul 74, deschidem votul. Se închide votul și se respinge. Continuăm. Compromisul 4A. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 72. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Deci se deschide votul. La amendamentul 72. Și se închide votul. Respins. Amendamentul 70. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum votăm în bloc amendamentele care sunt pentru introducerea titlurilor. 38, 39, 61, 71, 73, 74, 75. Cine-i pentru ele? Împotrivă. Abțineri. Și nu e clar. Deci, trebuie să supunem la vot. Se închide votul. Respins. Respinse. 79 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendament verificare. Doamna Anderson, microfonul dumneavoastră e deschis. Verificăm. Se deschide votul la amendamentul 79. Se închide votul. Respins. Amendamentul 80. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Bine, spunem la vot. Verificăm. Votul 80. S-a deschis votul. Se închide votul. 25 împotrivă. Sunteți foarte bine dispuși astăzi. Trecem mai departe. Amendamentul 14. Cine-i pentru? Stați așa. Am greșit. Pentru că am votat amendamentul 80 care a fost respins, dar n-am supus la vot amendamentul 81. Haideți să-l votăm acum. 81. Cine-i pentru? cine e împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Spunem la vot, se deschide votul la 81. S-a deschis votul. S-a închis votul și e respins. Amendamentul 14. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 30. Pentru. Împotriva, Abțineri? Respins. Amendamentul 32. Pentru. Stați așa că am greșit. Acesta e caduc. Nu trebuie supus la vot. 34 însă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum supunem la vot întregul raport al doamnei Montero. Astfel modificat, s-a deschis votul. S-a închis. Douăzeci și patru pentru, 15 împotrivă, s-a adoptat raportul doamnei Montero. Felicitări! Acum trebuie să supunem la vot acordarea mandatului de negociere pentru trilog. Vreți să spuneți ceva, doamnă Montero? Vă rog. Atunci aveți cuvântul. Președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș uh, vrea să cer de asemenea o întrerupere de două minute pentru ca să pot să vorbesc cu colegii raportori. Mulțumesc. Alors, sur le mandat, attendez, attendez. Je lève la séance pour 5 minutes. Se suspendă ședința pentru 5 minute de negocieri pentru vot. Vă rog, aveți 5 minute. Si vous voulez discuter, vous discutez dehors. Dacă doriți să discutați, vă rog să discutați afară. Doamna Monteiro, aveți cuvântul, vă rog. Președinte, aș că... Mulțumesc, doamna președinte. A questão eh, de mandato. Muito obrigada. Cred că putem acum să votăm mandatul. Mulțumesc pentru atenție. D'accord, très bien. Alors, je vais mettre au voix le mandat. Supunem la vot mandatul de negociere pe raportul doamnei Monteiro. Și votul s-a deschis acum. Le vot! S-a închis votul. Din păcate, nu se poate intra în negocieri. Il manque une voix. Lipsește un vot. A venit. Păi da, s-a terminat. E prea târziu. Regulile sunt reguli. Dacă votul s-a deschis, toată lumea trebuie să fie la locul lui. Votul s-a închis, mandatul de negociere nu este atribuit. Ale, Lucot! On évite les applaudissements, etc. Merci. Să evităm totuși aplauzele în situații ca acestea. Ale, la séance de vote est terminée. S-a terminat voturile, dragi colegi, mulțumesc și acum continuăm cu lucrările noastre. Nu, nu, să se clair, să se c'est A, Ah Let's...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

Mes chers collègues, nous allons reprendre. Dragi colegi, vom relua ședința noastră. Și vom începe acum. Domnule Vin Van de Camp, Deci vom începe cu propunerea de directivă a Parlamentului și a Consiliului care modifică directiva 2009 33 cu privire la promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Și are cuvântul raportorul, domnul Deli. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Deli. Merci, madame la président. Mulțumesc, doamnă președinte. It was uh, very obvious that... A fost uh, evident că directiva 2009 33 a trebuit uh, modificată. Și mă bucur că uh, uh, Comisia ne-a făcut această propunere pentru că analiza impactului ex post din 2015 a arătat foarte clar că are multe neajunsuri. Scopul acestei modificări a fost uh, important în sensul că ideea uh, comisiei uh, care stătea la baza acestei propuneri a, de fapt, să impulsioneze dezvoltarea sectorului autovehiculelor cu propulsie electrică prin uh, crearea unor posibilități de achiziție publică, prin, uh, prin crearea unor elemente de infrastructură de către autoritățile publice. În elaborarea avizului am uh, propus 26 de amendamente în total. Pe fond, aceste amendamente sunt menite să uh, extindă domeniul de aplicare uh, uh, al propunerii respectiv lista vehiculelor care intră sub incidența textului, deci până la vehicule de categoria L. Uh, am inclus însă și serviciile de uh, curierat și uh, anumite alte categorii de vehicule comerciale. Domeniul de aplicare restrâns a fost principalul motiv pentru aplicarea de asemenea foarte limitată a acestei directive. Tocmai de aceea consider că aceste amenamente sunt acum foarte binevenite. Au existat în propunere unele, propunerea inițială unele derogări justificate, eu le-am completat cu altele pentru că, evident, pentru anumite vehicule uh, uh, eficiente sub raport energetic achiziționate de autoritățile publice locale, trebuie să existe, trebuie să existe aceste derogări pentru că aceste uh, pentru că trebuie să se țină cont de anumite uh, situații de urgență, situații uh, speciale în care aceste vicole nu pot fi folosite, cum ar fi de pildă inundațiile. Iată care sunt derogările pe care le-am mai adăugat. Apoi, în propunerea comisiei, au, a existat o discrepanță evidentă între propunerile uh, din această directivă și uh, directiva DAFI, care vizează infrastructura pentru uh, vehiculele cu emisii scăzute sau vehicule zero. Tocmai de aceea am propus o definiție care acum este conformă cu definiția uh, din uh, directiva DAFI a uh, vehiculelor cu emisii scăzute sau emisii zero. Iar în ce privește tabelele și uh, pragurile naționale propuse de comisie, aici am propus o țintă minimă comună pentru toate statele membre pentru a reduce clivajul dintre acestea pentru că pragurile naționale inițiale totuși difereau foarte multe la un caz la altul. Obiectivul minim propus de mine este de 25% până în 2025, adică ceea ce înseamnă ponderea achiziției pentru vehicole cu emisii uh, reduse sau emisii zero. Uh, și pentru perioada 2025-2030 am propus uh, o, o pondere de 25%, dar exclusiv pentru vehicule cu zero emisie. În ce privește metoda de calcul a um, vehiculelor, propunerea comisiei este din nou dificilă și pentru a evita alte confuzii, am propus ca până în 2025 uh, vehiculele să fie numărate împreună, adică și uh, să fie luate împreună și cele cu emisii scăzute și cele cu emisii zero. Când uh, iar, iar după aceea, din 2025 până în 2030, să fie numărate vehicule cu emisii zero. În ce privește vehiculele uh, comerciale grele, uh, evident Comisia face distinție între autobuze și camioane. Pentru camioane deocamdată nu există un, o piață de vehicule cu zero emisii. Situația în cazul autobuzelor și autocarelor este mult mai dezvoltată, mult mai evoluată și de aceea cred că trebuie păstrată această distinție. În ce privește uh, camioanele, până în 2020, cred că uh, obiectivul de achiziție ar trebui să fie de până la 10% pentru vehicule cu emisii zero, dar în, uh, pentru 2025-2030 ar trebui să crească la 15% iar în ce privește noile achiziții, până în 2025 ar trebui să fie 35%, eh, câtă vreme eh, pentru 2025-2030 eh, la noi la achiziții ar trebui să pragul ar trebui să fie de până la 75%. evident că uh, pentru toate aceste categorii trebuie, uh, categ uh, trebuie calculate emisiile de CO2 și de alte noxe. Dar, dar acest lucru apare acum doar în considerente pentru a oferi o orientare comisiei în legătură cu direcția în care sperăm noi să evolueze acest dosar. Comisia și statele membre, autoritățile publice ale statelor membre la toate nivelurile, trebuie să-și extindă uh, instrumentarul de uh, stimulente pentru a Uh, impulsiona uh, această nouă piață. Este un alt considerent pe care l-am introdus. Sper că prin aceste amendamente vom obține o propunere neutră din punct de vedere tehnologic, pentru că pe lângă electricitate, există uh, posibilitatea de a obține zero uh, emisii și cu alte tipuri de propulsie, cum ar fi uh, hidrogenul lichid, motorina de tip bio, de origine vegetală 100%, mă rog, sunt și alte posibilități și alte tehnologii care sunt finanțate Uh, până la urmă din bani europeni și n-aș vrea să se fi uh, risipit, să se fi irosit acești bani uh, investiți în dezvoltarea acestor noi tehnologii. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Deli. Deschid dezbaterea și dau contul domnului Anderson. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului pentru explicarea foarte cuprinzătoare a amendamentelor pe care le-a introdus. Salutăm uh, propunerea Comisiei și uh, o să uh, lucrăm cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră Evident că uh, nu este acoperit întregul sector uh, privat, uh, ci doar cel public, dar înțelegem că și prin țintirea acestui sector public impactul poate fi foarte mare și auzim din partea producătorilor că nici ei nu reușesc să dezvolte în timpul în care își propun, în care ar dori piața toate aceste noi categorii de vehicule. Sunt de acord cu uh, faptul că ar trebui extins domeniul de aplicare a propunerii din Comisiei și că acest lucru trebuie să facă într-un uh, mod proporționat. Uh, extinderea domeniului de aplicare cu taximetri, cu alte vehicule este foarte binevenită. Trebuie să fim însă foarte atenți la derogări, pentru că, pentru că Trebuie să ne asigurăm că derogările nu vor avea niște uh, consecințe negative nedorite. Uh, mai este o altă legătură în legătură cu, cu vehiculele uh, eficiente sub raport energetic și echipamentele în construcție, o problemă care apare de pildă în circumscripția mea. Uh, îmi place abordarea de a simplifica uh, lucrurile, dar uh, nu putem fi de acord, cel puțin în această fază, cu alinierea acestei, acestor propuneri la celelalte dispoziții care vizează alte tehnologii de propulsie alternativă. Eu cred că uh, aici trebuie să ne asigurăm uh, că oferim o veritabilă neutralitate tehnologică textului. Uh, apoi trebuie să ținem cont și de specificul național și cred că obiectivele diferențiate trebuie menținute pentru a putea realiza un progres maxim până la urmă în Uniunea Europeană. Știm că uh, oricum uh, uh, Comisia nu este mult prea ambițioasă în, în propunerea sale, deci în acest demers de revizuire trebuie să fim prudenți să nu, să nu exagerăm, pentru că atunci vom, vom trezi o reacție de împotrivire din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule Dalton. Aveți cuvântul. Good morning, Chair. Bună dimineața, doamna președinte, mulțumesc. Și noi salutăm revizuirea directivei, um, dar așa cum a spus și uh, raportorul, deocamdată um, vehicolele uh, ecologice achiziționate de autoritățile publice sunt foarte, foarte puține. Din păcate, propunerea inițială nu a avut definiții foarte clare și de aceea achizițiile publice în acest domeniu uh, au cam stagnat. Uh, eu cred că domnul Deli um, face bine în a propune o extindere a domeniului de aplicare și în demersul său de armonizare cu directiva DAFI. Uh, în numele grupului meu îmi exprim sprijinul pentru acest raport. Trebuie ca însă aceste propuneri să mai fie ameliorate până eh, ca ele să devină eficiente. Um, în ce privește obiectivele, eh, trebuie mai întâi să ținem cont de um, eh, costurile crescute ale vehiculelor cu zero emisii și trebuie să ne adaptăm țintele de achiziție la piața reală. Și vă dau un exemplu uh, pe care îl cunoaște Lucy foarte bine. Noile taximetre din Londra uh, uh, se pot achiziționa ca taximetre noi doar taximetre cu propulsie electrică, care sunt foarte bune, sunt de lăudat, dar sunt extrem de scumpe și foarte mulți șoferi de taxi nu își permit achiziția unui nou vehicul și de aceea rămân la vehicule vechi, parcul auto se va învechi. Trebuie să creăm stimulente, în special în uh, sectorul privat, uh, pentru upgradarea vehiculelor, deci la taximetre, la firmele de uh, transport public. În ce privește definițiile, definițiile trebuie să fie conforme și consistente cu cele din directiva DAFI și în ce privește neutralitatea tehnologică, aceasta trebuie să fie asigurată. Cu toții suntem încântați de potențialul vehiculelor electrice, dar să nu uităm că există biocombustibili de a doua generație și alte modele de propulsie. propulsie. Și să nu uităm nici faptul că autovehiculele propulsate clasic pe benzină sau motorină devin și ele tot mai ecologice. Consumul este tot mai curat, între ghilimele. În genere, însă, reiterez sprijinul meu pentru domnul Deli uh, și o să-l susțin alături de ceilalți raportori din umbră în demersul său. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule. Domnul Teliș, care cuvântul? Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. Abordarea generală a raportorului uh, ne place foarte mult. Evident că știți că diavolul se ascunde mereu în detalii. Sunt uh, și eu de acord cu revizuirea directivei 2009-33. Am uh, salutat dacă Comisia ar uh, ne-ar arăta um, care sunt elementele pentru care um, consideră că până acum directiva aceasta n-a fost suficient de bine implementată. O a doua chestiune care pentru mine e foarte importantă este eh, neutralitatea tehnologică. De obicei, eh, eh, tindem să țintim spre emisii zero și spunem că autovehiculele electrice ar, ar asigura aceste emisie zero, dar nu este adevărat. Și dacă ne uităm la mediul în care circulă aceste Uh, autovehicule în Uniunea Europeană, eu cred că autovehiculele uh, cu propulsie electrică sunt supraapreciate ca valoare. Eu poate că greșesc, dar așa consideră. Că eu cred că uh, greșim dacă ne concentrăm în primul rând asupra acestei uh, metode de propulsie. Trebuie de aceea în demersul de revizuire să ne Eh, să ne eh, aplicăm asupra masei de diferite propulsii de vehicule care există deja pe piață și dacă vrem să obținem zero emisii, eh, nu trebuie, nu trebuie să comparăm această țintă cu vârsta medie a autovehiculelor, a flotei în exploatare. Deci trebuie să vedem uh, cum se raportează obiectivele noastre față de realitatea cu care suntem confruntați. Da, tocmai de aceea uh, voi colabora cu raportorul privind corectarea unor elemente uh, din propunerea Comisiei. În ce privește obiectivele de țară, înțeleg abordarea raportorului, dar poate că ne ajută și Comisia aici Nu, nu, nu mă deranjează dacă și dumneavoastră discutați, dar să știți că uh, cu greu mă adun gândurile dacă alții discută în paralel cu mine. Deci, criteriile utilizate de comisie pentru uh, formularea uh, obiectivelor de țară țin cont de venitul național Uh, brut, da, de alți indicatori, dar trebuie să ne gândim dacă acești indicatori sunt uh, chiar oportuni sau nu, sunt, sunt uh, fiabili sau nu. Pentru că înțeleg argumentul raportorului, anume că trebuie să ne depărtăm de această abordare diferențiată de la țară la țară, de la stat membru la stat membru și că în contextul acesta trebuie regândite și uh, trebuie regândit și acest uh, indicatori. În ce privește stimulentele, mă gândesc dacă nu cumva am putea introduce o listă indicativă, o listă pozitivă a uh, unor, pentru anumite stimulente, pentru anumite instrumente pe care, prin care noi indicăm că um, s-ar putea uh, promova uh, aceste politici. Așadar, sunt de acord cu abordarea de bază. Cred că trebuie extins domeniul de aplicare, dar trebuie să fim precauți în ce privește derogările. Și o ultimă remarcă. Chiar dacă nu putem să rezolvăm această problemă în acest demers de revizuire, totuși Uh, trebuie să rezolvăm problema uh, și trebuie să abordăm problema infrastructurii pentru aceste noi uh, tipuri de vehicule. Pentru că această problemă a infrastructurii va fi determinantă pentru viitorul tehnologi tehnologiilor. Așa cum au demonstrat-o însă colegii și până acum, cred că vom putea foarte repede să ajungem la un rezultat foarte solid pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Terișca. Eu m-am scris pentru că domnul Daliu nu este aici și va transmite scuze. Mulțumesc, domnule Deli, pentru raport. Astăzi e vorba de o schimbare de civilizație, în special în industria constructoare de automobile. Nu mai putem construi automobile ca în trecut. Adică acest raport se înscrie și într-o viziune cu privire la viitor, cu un obiectiv, pentru că nu avem alte opțiuni, va trebui să renunțăm la energiile fosile. E un obiectiv foarte concret și deci, când avem în această comisie, sau când am înțeles că trebuie să renunțăm la energiile fosile, trebuie să anticipăm și din păcate am impresia că uneori nu se anticipa sau nu se anticipează în mod adecvat, pentru că am auzit că există biocarburanți, biomotorină, biocarburanți și deci biomotorină nu are ca element bio decât uh, prefixul bio. De ce? Pentru că de, dacă luăm biomotorină, baza acestei biomotorină care e uleiul din uh, uleiul de palmier și chiar acest parlament pentru prima dată Parlamentul European a decis să interzică uleiul de palmier din 2021 încolo. Nu mai putem să ne înscriem pe căi care nu sunt identice și reamintesc că uleiul de palmier e de trei ori mai nociv pentru climă și distruge multe hectare de păduri tropicale. Deci cred că nu putem uh, reveni în legătură cu ceva ce am decis. Un al doilea element automobilul economic, toată lumea spune că trebuie să pună accentul pe motoarele electrice. Am avut în această comisie un raport cu privire la automobile electrice și ne spuneau că, de fapt, nu sunt foarte ecologice. <clears throat> Electricitatea, automobilul electric de mâine nu poate să meargă singură. Soluția pentru a scăpa de toate problemele de poluare adică în prezent avem obligația de a anticipa un nou mix energetic. Când vorbim despre hidrogen și, de exemplu, de gaz sau de alte elemente. Și acestea sunt uh, idei de viitor. Un al treilea element care mi se pare important, un automobil economic în viitor uh, trebuie să fie reciclabilă de la A la Z Problema de astăzi este că nicio filieră de economie circulară nu e pusă pe picioare pentru a recicla un astfel de automobil. Iată primul lucru. Al doilea, automobilul zilei de mâine, pentru a fi economic, nu trebuie să fie individual, ci trebuie să fie utilizat în comun. Trebuie să ne gândim și la chestiunea utilizării autovehiculelor. Un al treilea lucru. Avem 13 milioane de salariați în Europa automobilul zilei de mâine, electric sau pe alte componente, înseamnă că trebuie formați angajații. Pe lângă caracterul economic, în ce privește consumul energetic, trebuie să <clears throat> implice noile tehnologii, pentru care e nevoie de formare, de cunoștințe care în prezent nu sunt deținute de toți salariații. Un al treilea aspect, pentru mine cel mai important, ce facem cu autovehiculele actuale, care nu respectă standardele Euro 6. Iată urgența și e o bombă europeană. Am văzut-o în scandalul Dieselgate. În prezent, multe automobile din Europa <clears throat> circulă pe drumuri, sunt de fapt niște coșuri uh, de gunoi, depășesc uh, normele nu de 2-3 ori, ci de la 10 la 40 de ori. Și asta e problema. Ce facem cu aceste milioane de autovehicule? Personal, cred că acest raport, atunci când se spune economic în ce privește energia și așa mai departe, trebuie să găsească o soluție pentru automobilele actuale, tocmai pentru a face în așa fel încât acestea să nu fie, după cum am citit uneori în presă, <clears throat> în alt colț al lumii, în uh, Africa sau pe alt continent, cum uh, putem uh, pune toate acestea în acțiune? E bine, reciclarea acestor automobile. Trebuie ca automobile existente mâine să poată să fie modificate, să devină electrice. Asta se poate face, dar <clears throat> e nevoie de filiera care trebuie pregătită. Iată, domnule Deli, căile de acțiune menționate în raportul dumneavoastră mi se par foarte interesante, trebuie să le aprofundăm tocmai și să avansăm, dar nu trebuie să evităm subiectele veritabile dacă nu abordăm și astfel de probleme. Acum, doamna Depre, în numele Comisiei Europene, care îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. The work that is done here in Parliament. O să încep uh, prin a vă felicita pentru ce faceți în Parlament. Um, avem o interacțiune și cu alte comisii. Parlamentul văd că e foarte activ, ceea ce e un semnal bun pentru a avea și un calendar uh, limpede pentru activitate și munca în prima lectură. Suntem aici și vom continua să lucrăm cu dumneavoastră pentru a ne baza în continuare pe această bună cooperare în ce privește avizul domnului Deli. Aș vrea să subliniez faptul că există multe elemente comune ce privește obiectivele, extinderea domeniului de aplicare în comparație cu cel actual, din propunerea actuală, Înțelegem că vreți să treceți dincolo de ce propune Comisia, un aspect la care s-au referit și colegii din Comisia de Mediu și unele state membre la grupul de lucru de la Consiliu doresc acest lucru. Văd că există sprijin și în ce privește o definiție pentru vehiculele curate și principiul unor ținte minime de achiziții. În ce privește definiția? poate cu unele mici diferențe de la un grup la altul sau uh, în funcție de raportări din umbră. Ce auzim aici este că, pe de-o parte, e o solicitare de extindere a domeniului de aplicare în comparație cu ce avem în propunerea înaintată, iar pe de altă parte sunt unele îngrijorări. Ce aș vrea să subliniez aici este că, în primul rând, E o propunere neutră din punct de vedere tehnologic. Am încercat să vedem că utilizăm achiziții publice pentru a promova o mai mare durabilitate. Discutăm aceleași aspecte și la Consiliu, dacă să revenim sau nu la uh, definiția din directiva privind uh, carburanții alternative, examinăm această posibilitate, dar ce vă spun este că dacă facem doar extinderea directivei AFID. Fără nicio măsură complementară, riscăm să pierdem din nivelul de ambiție. Un alt lucru pe care îl discutăm la Consiliu, dacă am putea sau nu, să avem o promovare mai clară pentru vehicule cu emisii zero, nu vehicule electrice, ci cu emisii zero și vreau să insist pe acest aspect, pentru că domnul Deli s-a referit la faptul că am investit foarte mulți bani în cercetare pentru tehnologii mai durabile. Vă rog să mă credeți că așteptăm cu nerăbdare să utilizăm hidrogenul pentru segmentul de vehicule grele. Am cheltuit multe milioane de euro și în contextul acestei abordări, deci să trecem de la cercetare și să ajungă pe șosele. Ținta pentru statele membre și aș vrea să revin la ce a spus doamna Anderson. Trebuie să fim ambițioși în legătură cu ce ne propunem să realizăm, dar în același timp probabil trebuie să recunoaștem că există diferențe între statele membre. Și acum îi răspund domnului Terici că cum am ajuns la rețeta stabilirii de diferențe în abordare pentru statele membre. Am început de la o medie în Uniunea Europeană și apoi am modulat sau am declinat uh, țintele europene în legătură cu PIB-ul, dar și cu populația. De ce cu populația? Pentru că reprezenta o cale de a integra problemele legate de emisii și de calitatea aerului în diverse zone. Ce aș mai dori să vă spun? Extinderea domeniului la vehicule, am spus, excludere. Și aici poate că există ușoare diferențe de abordare. Trebuie să examinăm excluderea. Unii spun să nu încercăm să trecem de la excludere la un cec acordat în alb. Discutăm și aceste aspecte la Consiliu și a spune cu scopul nu de a reduce ambiția, ci de a face dispozițiile mai clare. Pentru a fi clar ce înseamnă articolul relevant. Cred că am uitat ceva în legătură cu ce a spus domnul Telișca. De ce? directiva respectivă n-a funcționat? N-ar fi înțeles să spunem că autoritățile pe plan local, autoritățile publice, în ciuda lacunelor din directivă, n-au ar fi încercat să utilizeze directiva în achiziții publice pentru vehicule mai durabile. Cu toate acestea, spune că un alt uh, punct în care n-a funcționat actuala directivă este că pentru că poate nu era o abordare comună pentru acest domeniu, n-am putut uh, autoritățile publice să promovăm un semnal clar pe piață către industrie. N-am stabilit cerințe pentru industrie și, prin urmare, a rămas oarecum cam la fel. Aș spune cam aceasta ar fi principala problemă și principalul aspect pe care să-l subliniez. Și apoi, ultimul punct la care servei domnul Deli, economia partajării, care are un înțeles mai larg decât această directivă. Aici e vorba de achiziții publice pentru vehicule achiziționate în leasing sau închiriate de către autoritățile publice, dar aveam impresia că dumneavoastră vă referiți la ceva mai larg, cum trecem de la automobilul privat la automobile utilizate în comun uh, sau la mijloace de transport utilizate în comun, ceva care probabil ar putea fi inclus și în uh, inițiativa Europa în mișcare, raportul legat de acea inițiativă, dar rămâne de văzut. Și cred că <clears throat> am reacționat la principalele observații făcute în sală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Înainte să vă redau cuvântul, domnule Deli, aș dori uh, să cer scuze, domnule Telicica, eu vă ascultam, însă la întrebările pe care le-ați pus pe criterii, a trebuit să ne întrebe domnul Riche. Nu văzusem în raport uh, această defalcare și mi s-a părut foarte revelator și foarte pertinent uh, ca criteriul pe PIB-ului să fie singurul indicator utilizat. Să știți că vă ascultam, îmi cer scuze doar. Domnule Deli, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant să ascult comentariile dumneavoastră. M-a asigurat ce am ascultat că vom putea găsi o soluție. Ca să vă spun sincer, sunt foarte conștient de faptul că această directivă, așa cum a spus-o și reprezentanta Comisiei, pe bună dreptate, are un domeniu de aplicabilitate foarte restrâns. Este vorba de achiziție publică de către autoritățile publice, dar e vorba și de noile achiziții publice care se vor întâmpla după intrarea în vigoare a ei. Sunt foarte realist în ceea ce privește obținerea unor miracole numai prin uh, această directivă. Bineînțeles că imaginația noastră poate să fie dezlănțuită și poate să umple cu conținut aceste idei, dar uh, eu cred că ar fi nevoie de o altă directivă sau în orice caz acesta nu este locul potrivit pentru a face astfel de pronosticuri și idei. În ceea ce privește celelalte puncte pe care le-ați menționat, apreciez că ați spus foarte clar că vă place legătura cu directiva AFI pentru că este potrivită Ideea mea inițială a fost că dacă avem o listă a combustibililor eligibili în mai multe locuri, atunci va fi mai dificil să le actualizăm. Sunt de acord cu tine, Lucy, că actualizarea acestei liste este esențială. Dacă vom avea lista în mai multe locuri, în mai multe directive și lista e diferită, aceasta va duce la confuzie, desigur. Și nu e bine nici pentru industrie, pentru că se vor pierde pur și simplu în toate aceste liste și nu e bine nici din punct de vedere al actualizării acestor directive în același timp. Nu mi se pare foarte realist. Iată de ce eu am uh, fost de acord cu folosirea listei DAFI pentru combustibilii eligibili și sunt de acord și cu ceea ce ați spus majoritatea dintre dumneavoastră în legătură cu neutralitatea tehnologică. Poate nu neapărat verzii au spus acest lucru, dar neutralitatea tehnologică și ideea respectivă care este esențială pentru toți. Eu cred că Deși știu această argumentație a Comisiei, eu nu am fost convins neapărat de argumentele dumneavoastră când trebuie să demonstrăm că această propunere este una neutră din punct de vedere tehnologic. Iată de ce eu am adăugat câteva schimbări minore. Vă mulțumesc foarte mult și aștept să-mi dați feedback și pentru amendamente. Pen, prin amendamente. Vă rog, mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 7 iunie la ora 14. Și dacă nu mai sunt alte puncte în acest moment, atunci vă dau randevu pentru luni, luni 4 iunie la ora 16 pentru o ședință de voturi. Vă mulțumesc foarte mult și ședința se suspendă.